Autoritățile competente din Ungaria mi-au adresat o cerere de ridicare a imunității parlamentare a domnului Ceaba Molnar în cadrul unei proceduri penale. Conform regulamentului de procedură, această cerere este remisă Comisiei de Afaceri Juridice.